Bună ziua tuturor! Poate ar trebui să începem reuniunea noastră. Mă numesc Jim Lambert, sunt uh, eurodeputată din partea Marii Britanii. Iată, încă suntem aici, cel puțin deocamdată. Și sunt unul dintre rolurile mele aici la Parlamentul European e de a fi președinta delegației noastre pentru relația cu șase țări din Asia de Sud-Est. Uh, țările care înconjoară India, cu excepția Indiei. Doamna Gecht din Rusia este copreședinte astăzi. Bun, vom începe. Câteva cuvinte înainte de toate de natură organizatorică. Astăzi beneficiem de interpretare în germană, franceză, engleză, spaniolă, italiană, neerlandeză, polonă, română, rusă și bulgară ceea ce e foarte util atâta timp cât avem o vorbitoare din Bulgaria. Îmi pare rău și îmi cer scuze vis-a-vis -vis de ceilalți invitați pentru că nu avem interpretare în limbile dumnealor. Vom avea uh, întâi două intervenții din partea experților. Toate cele trei ateliere din această după-amiază mâine vor face o dare de seamă în fața plenarei. Așadar, va trebui să numim un membru din rândul nostru care să fie raportor pentru sesiunea de feedback a, asupra activităților atelierului nostru. Acest feedback nu ar trebui să se lungească mai mult de 10 minute mâine. Deci nu e vorba de vreun discurs pe, de 3 ore pe marginea deplasărilor provocate de, provo- de schimbările climatice. Avem vreun uh, voluntar pentru funcția de raportor de mâine? Iată, în momentul în care eurodeputații încep să caute câte o monedă căzută pe jos, doar, doar să nu fie arătați cu degetul și desemnați voluntari. Poate ceva mai târziu, odată ce uh, se va fi prezentat și echipa de vorbitori de astăzi. Evident, uh, mm, uh, acum vorbim în continuare a prezentărilor excelente din această dimineață. Cu toții știm cât de importante sunt schimbările climatice și lupta împotriva acestora. Am auzit cu toții cu atenție raportul din partea Băncii Mondiale și a situației foarte preocupante din Asia. Prognozele de Uh, pagube și victime sunt uh, destul de groaznice și se vor înrăutăți cu siguranță dacă nu reușim să uh, îndiguim creșterea de temperatură. Știm că concurența pentru resurse precum hrană, apă, terenuri de pășunat uh, vor fi accentuate de către schimbările climatice și schimbările climatice e posibil să devină unul dintre cele mai mari motoare pentru deplasarea populației, care să împingă populațiile la um, dezrădăcinare. Studiul Uniunii Europene arată foarte clar că acest, această deplasare are la, loc la început în interiorul frontierelor. Evident, nu se poate să nu facem nimic, dar știm că modul în care gestionăm schimbările climatice și deplasările de populație este o chestiune și o provocare uriașă din punct de vedere al guvernanței și asta într-un moment în care foarte multe țări se confruntă cu presiuni uh, legate de dezvoltarea economică și inegalitățile economice și sociale. Iată, la acestea se adaugă și deplasările de populație, lucru care duce la o situație din ce în ce mai instabilă. Deplasările provocate de schimbările climatice sunt Uh, foarte importante, de văzut dacă se poate face o clasificare a tipurilor, a categoriilor de refugiați climaterici. De altfel, această chestiune a și fost discutată în Parlamentul European și a făcut obiectul unui studiu de amploare. Am uitat și la celelalte măsuri folosite, vorbim despre instrumentele aflate la dispoziție. De asemenea, de curând a existat un studiu al Uniunii Europene, care arată faptul că deja reiese o corelare între numărul solicitanților de azil, de azil din anumite țări și uh, gradul de pagube la adresa mediului provocate de schimbările climatice din aceleași țări. De asemenea, și dimensiunea de gen este una importantă în deplasările provocate de schimbările climatice. Atât deocamdată în introducere, poate copreședinta mea ar dori să adauge ceva. Colegi, mă зовут Irina Gecht, eu представляю российский parlament. Mulțumesc, doamna Landor, Landor, dragi colegi, mă numesc Irina Gecht, reprezentând Parlamentul Federației Ruse, unde mă ocup de mm, gestionarea mediului și politici agricole și de alimentație. Și aș dori să spun că domnul Lambert a avut dreptate prezentând uh, chestiunea aceasta a migrației și schimbărilor climatice. Uh, noi considerăm, după cum uh, spunea doamna Lambert, că inegalitățile economice sunt o mare cauză a migrațiilor, inegalități prezente și la nivel intern în anumite țări, dar și la nivel internațional între state. Uh, deci, uh, trebuie să ajungem la un consens, trebuie să înțelegem că migrația și schimbările climatice poate nu au întotdeauna legătură directă. Schimbările climatice sunt unul din motivele migrației, dar principalele motive ale migrație sunt inegalitățile economice, chestiunile economice. Deci aș dori să ascultăm diversele puncte de vedere în legătură cu aceste probleme. Federația Rusă este foarte atentă la problema schimbărilor climatice. Rusia e unul din liderii la nivel global în eforturile de a combate schimbările climatice. Noi facem eforturi pentru a ne asigura că legislația Eh, privitoare la climă devine una universală sub egida ONU. Deci acum aștept cu interes eh, discuția, cu informații eh, din partea tuturor și să putem trage concluziile cu abordare comună. Mulțumesc! Thank you very much. And, I... Um, before... Mulțumesc foarte mult! Înainte de a da cuvântul invitațiilor noștri, Vreau să vă întreb dacă s-a hotărât cineva să se propună voluntar de a fi raportor mâine. Deci 10 minute, vă rog. Avem un voluntar, așadar? Colegul din Cambodgia, mulțumim foarte mult! Mulțumesc! Bun, întâi vom da ascultare intervențiilor din partea experților și apoi vom trece la întrebări și răspunsuri. Când trecem la sesiunea de întrebări și răspunsuri, uh, doar eurodeputații sunt invitați să adreseze întrebări prin intermediul procedurii de intervenție spontană. Sper să vă vedem la timp și vă rog, când luați cuvântul, primul lucru vă rog să vă prezentați. Nu avem pauză de cafea, Dar uh, dacă rămânem cu energia pe zero, putem ieși să ne împrospătăm puțin. Bun, să vă prezint experții noștri. Voi uh, face un fel de ofertă 2 la 1. E vorba despre cele două experte din partea Universității din Pisa, și apoi doamna Asegaf Nurhayati Ali, uh, purtător de cuvânt al uh, Comisiei pentru Cooperare Interparlamentară din Indonezia, și apoi doamna Vasile Vaivelina, președinte a Comisiei pentru Mediu, Mediu și Apă din cadrul adunării generale din Bulgaria. Barbara Bonciani și Serena Gianfaldoni de la Universitatea din Pisa sunt primele care au cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Voi începe prezentarea noastră vorbind despre dimensiunea de gen din schimbările, de, schimbările climatice. În primul rând, de ce trebuie luată în seamă această perspectivă de gen din, în cadrul migrației și provocărilor uh, legate de mediul înconjurător? Ei bine, atât decidenții politici cât și uh, oamenii de știință nu prea acordă atenție acestei, uh, acestui uh, element. Însă, diferențele sunt uh, importante totuși între uh, modul în care sunt afectați bărbații față de femei. Impact, uh, efectele legate de mediu sunt foarte specifice din punct de vedere al genului femeile pot mai puțin să își apere familia împotriva schimbărilor provocate de schimbările climatice. Apoi, femeile sunt cele care se ocupă de strângerea hranei și apei pentru familie. Și apoi mai sunt și alte elemente. Faptul că femeile au un rol de coeziune important în societate, și de multe ori femeile se folosesc de migrație drept o strategie de adaptare. În cea de-a doua parte a prezentării noastre, va trebui să nu pierdem din vedere faptul că femeile nu sunt doar victime ale schimbărilor climatice, ci uh, fac parte și din uh, soluția Uh, problemelor provocate de schimbările climatice. Bun, migrația este un mod de adaptare la schimbările climatice. Deci migrația poate fi o măsură pozitivă de adaptare la schimbările climatice, pentru că iar uh, <coughs> Uh, femeile astfel obțin mai multe mijloace de subsistență, pot trimite, pot să facă remitere de bani înapoi spre casă, însă în aceeași măsură migrația este o chestiune extrem de uh, complexă. Deci factorii de mediu și factorii socioeconomici de fapt pot fi diferențiați. Femeile constituie jumătate din întreaga migrație la nivel mondial dar din păcate nu există date uh, pe fiecare sex în parte. E clar că trebuie să mai lucrăm pe acest aspect. Însă noi știm că migrația poate veni cu avantaje semnificative pentru țările de origine și remiterile de bani pot duce la o îmbunătățire a situației socioeconomice din uh, țările de origine. Mm, uh, cele mai multe remiteri de bani uh, au, sunt în uh, Asia, Filipine, Indonezia și Sri Lanka au trimis aproape 270 de miliarde de dolari anul trecut prin remiterea de bani. Remiterile de bani sunt cruciale pentru stabilitatea economică. În uh, Filipine, spre exemplu, 10% din PIB provin din remiterile de bani. Uh, în Orientul uh, Mijlociu, femeile migrante sunt din ce în ce mai prezente As Sri Lanka are the main countries of origin and Brunei, Japan. Brunei, Japonia, Republica Corea, Singapore, China sunt principalele țări de destinație și Thailanda de asemenea. Dacă ne gândim la intra, migrația intra, vedem că Malezia, Singapore și Thailanda sunt 90 la, 97% țările de destinație intra-ASEAN în sectorul mijilor domestice, curățenie și așa mai departe. Deci, uh, Femeile, din păcate, nu au susținerea pentru a face din migrație o strategie pozitivă de adaptare. E un punct foarte important care trebuie menționat, pentru că femeile se uh, confruntă cu probleme încă din etapa de pre pre-migrație. De exemplu, pre migrație, lipsește susținerea familială. Uh, în societățile tradiționale, femeile sunt restricționate, în tranzit femeile sunt supuse abuzului, exploatării, la destinație femeile de asemenea uh, au condiții foarte proaste de trai și de muncă. Deci trebuie să ne gândim la toate chestiunile astea. Acum, uh, migrația e un mod de a te adapta schimbărilor climatice, dar creează provocări, dar și oportunități. Însă, trebuie să ținem cont de migrație ca fiind o strategie de adaptare pentru, uh, orientată spre uh, femei, cum ar fi în Filipine, Sri Lanka, Indonezia, acolo unde femeile în majoritate migrează. Principalele consecințe pentru femei sunt că ei sunt agenții ai dezvoltării pentru țara de origine, cu remitențele, dar femeile au și probleme, trebuie să se adapteze multor provocări. Uh, mă refer la migrația ilegală, economia, munca la negru, Uh, lipsa legislației în domeniu, deci femeile trebuie protejate împotriva exploatării, abuzurilor, trebuie susținute în uh, strategiile pentru migrație și, în final, trebuie să ne gândim la faptul că uh, migrația din, cauz, din cauze economice este importantă și afectează și pe cei care rămân acasă, pentru că sunt cei mai vulnerabili de multe ori, Nepal, India, uh, Bangladesh. Avem mai degrabă migrație masculină care se confruntă cu aceste provocări, pentru că în aceste țări femeile sunt cele care își asumă responsabilitățile, dar în același timp femeile au o problemă în a utiliza resursele economice, deci uh, se confruntă și cu problema asta. Acum uh, dau cuvântul uh, colegei mele și mă opresc aici. Mulțumesc! Thank you and good afternoon. I would like to continue uh, after the speech of Professor Mulțumesc. Vreau să vorbesc în continuare despre, mă rog, ajutorul acordat femeilor migrante pentru a avea mai multă putere. Trebuie să ne concentrăm asupra dimensiunii feminine a migrației. Întrebarea e cum să sensibilizăm lumea și politicienii la chestiunile legate de gen și de ce trebuie ca femeile să primească mai multă putere? Și altă întrebare, ce mm, rol joacă aceste migrante în Asia în lupta împotriva schimbărilor uh, climatice la nivel global și vreau să le, ne gândim la legătura puternică între între femei și natură. Deci femeile au în îngrijire familia, copiii, casa, dar și mediul înconjurător. Și femeile Recunosc nevoia de a avea uh, grijă de mediul înconjurător. Este acel concept, uh, Elen, Ikea, casa, cominul. Și uh, că femeile au instinctul de a-și proteja căminul. Deci femeile au inteligență, au uh, prudență, au toate aceste însușiri și ele transmit copiilor conceptul acesta de igienă, conceptul de deșeuri. Și când apar schimbările climatice, femeile se adaptează la început, se adaptează la muson, la poluare, la încălzirea globală, pentru că femeile au mari capacități de adaptare. Se adaptează și la o situație în care uh, bărbatul lor migrează. Și atunci Femeile fac munca bărbaților, în plus față de munca pe care o fac în mod obișnuit, deci pentru ele e o greutate mult mai mare, suplimentară, însă femeile continuă să încerce și găsesc soluții uh, și în ce privește prote protecția mediului, dar dacă o, o femeie decide să migreze și ea, pentru că e ultima șansă care i-a mai rămas, pentru că nu mai are alternative, și poate fi și forțată să treacă la această măsură și atunci trebuie să înțelegem punctul de vedere feminin. Nu putem subestima traiul interior al femeii. Femeile sunt foarte atașate de pământ Da, ă, trebuie să întrebăm ce sentimente au aceste femei față de migrație, ce este pentru ele o problemă, o oportunitate, ce lasă în, înapoi, în spatele lor când pleacă. Trebuie să întrebăm direct femeile. Și sunt uh, sentimente conflict, care intră în conflict, poate, între bărbați și femei, sigur, și în interiorul femeii se intră în conflict ă, nevoia de a rămâne acasă, dar este și nevoia sau dorința de a migra pentru a schimba viața, de a avea o viață mai bună. Deci vor să-și creeze o nouă viață, deci pentru ele alegerea e foarte dificil de făcut, o, o grea povară, dar și pentru că ele au grijă de întreaga familie, de, de copii, de soți, de, de părinți și doar în final au grijă și de ele însele. De aceea, cred că politicile de schimbare a mediului trebuie să se orienteze și spre femei. Și atunci, care sunt scopurile? Care pot fi scopurile instituționale? Cum ar putea fi o politică de schimbare a climei orientată spre femei? Femeile implicate în migrație, dar și femeile care rămân singure acasă pentru că soțul lor migrează. Femei care deja au migrat, femei care intenționează să migreze. Deci, trebuie să facem o hartă a riscului de migrație și trebuie să implicăm actorii locali Și trebuie să dăm putere femeilor, să se facă auzite femeile, să le dăm mai multă încredere în ele însele. Și atunci, altă întrebare. De ce? Cum adică? De, de ce să le dăm mai multă uh, uh, putere? Pentru că, cum spunea colega mea, sigur, femeile au slăbiciuni, dar ele sunt și puternice. Uh, în programele de educație pot să-și facă auzită vocea, pentru protecția mediului, au cunoștințe practice în multe domenii, nu știu, pescuit, agricultură, silvicultură, energie, deci din toate aceste motive ele pot ajuta la găsirea unor soluții eficiente. Diferite de soluțiile bărbaților, dar foarte utile, foarte practice. Dar asta înseamnă să le dăm ascultare și să fim atenți la ce spun femeile, să înțelegem exact ce au ele de spus și trebuie să integrăm uh, problemele legate de gen, problemele femeilor, dacă își exprimă problemele și să și ne integrăm și perspectiva. Și uh, vreau să spun că avem uh, de asemenea nevoia de a respecta dimensiunea culturală de gen pentru că există și o dimensiune culturală în perspectiva femeii, o perspectivă religioasă, o perspectivă istorică, deci trebuie să, să avem un respect profund față de toate aceste aspecte. De asemenea, trebuie să răspundim, uh, să facem cunoscute practicile bune în rândul femeilor, pentru a motiva și alte femei la rândul lor să, să și să răsplătim bunele practici, pentru că trebuie ca Eh, importanța femeilor să fie mai vizibile, să fie mai implicate. De exemplu, este premiul eh, de mediu Goldman în acest sens și trebuie să monitorizăm rezultatele implicării femeilor. Eh, trebuie să înregistrăm progresele lor. Acestea ar fi oportunități, iată, și perspective. Sunt documente politice în care este discutat acest aspect de gen, dar mai sunt multe de făcut. Trebuie să punem în aplicare agenda interinstituțională sau a instituțiilor inter- internaționale în legătură cu împuternicirea femeilor, dar trebuie să identificăm diverse strategii, să susținem justiția climatică, trebuie să protejăm uh, drepturile omului și ale femeilor. Deci, trebuie să combatem uh, ex- excluderea femeilor, marginalizarea lor. Uh, trebuie să acționăm imediat, pentru că acum, uh, în momentul în care vorbim noi, uh, sunt femei care trebuie să ia o decizie dificilă ca cea despre care am vorbit. Însă, avem iată o mare șansă. Șansa, deși este o problemă globală, dar putem să o transformăm într-o oportunitate de a avea o cooperare Uh, rodnic uh, cu uh, partajarea eforturilor, un efort comun. Cu asta vă mulțumesc. Mulțumesc și fotografilor care m-au ajutat, iată, să ilustrez spusele mele. Sunt fotografiile unui, unui explorator italian din Indonezia și, sigur, un fotograf foarte bun. Și mulțumesc femeilor asiatice pentru tot ce fac ele. Mulțumim! Thank you very much for the, um, the, the introduction. Mulțumesc foarte mult pentru această introducere și pentru informațiile și provocările prezentate. Suntem conștienți că în întregul proces internațional de combatere a schimbărilor climatice avem acest mecanism de analizare și a dislocărilor. Vă propun acum să trecem la următorul vorbitor, care este președinte al Comisiei pentru Cooperare Interparlamentară în Indonezia. Așadar, um, doamnă Nuria Hati Ali, aveți cuvântul, vă rog. Dacă doriți, uh, poate să spuneți și câteva cuvinte de introducere și să vă prezentați. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Este o onoare și un privilegiu pentru mine. În primul rând aș dori să mulțumesc doamnei președinte și tuturor uh, celor care um, au intervenit astăzi și celor prezenți în sală. Cred că a venit uh, momentul să vorbim și despre schimbări climatice și impactul asupra migrației. Cred că acesta este momentul când uh, am ajuns la ora scruce. Schimbările climatice afectează toate țările, pe toate continentele, afectează economiile naționale și viețile oamenilor și costă mult în viața comunităților și a oamenilor astăzi, dar și mai mult mâine. În conformitate cu Organizația Internațională în domeniul agriculturii, în 2016 au existat peste 9 milioane de oameni dislocați intern datorită unor dezastre naturale. Schimbările climatice au efecte ample asupra productivității agricole și reprezintă și cauza pentru milioanele de oameni care se văd nevoiți să migreze din zonele rurale către orașe. În 2018, un raport al Băncii Mondiale arăta că schimbările climatice vor transforma 140 de milioane de oameni în migranți. Acțiuni, așadar, în acest domeniu sunt absolut necesare. De aceea este nevoie să fie protejate populațiile vulnerabile, inclusiv migranții, și să se creeze o echipă specială care să pună accentul pe uh, minimalizarea dislocărilor datorate schimbărilor climatice. Așa cum spuneau și colegii anterior, aceste, mm, acestea afectează cel mai mult femeile. Odată cu intrarea în vigoare în noiembrie 2016 acordului de la Paris, uh, acesta a fost ratificat în Indonezia 19 octombrie 2016. Deci, 16 și 2016 Există o lege internă prin care se ratifică această convenție și aici se încurajează reducerea emisiilor de dioxid de carbon și um, dezvoltarea energiilor uh, alternative. De, aceea, de asemenea, se Indonezia s-a a adus deja contribuția în reducerea emisiilor și a fost stabilit o țintă până în 2030 și anume 29% prin uh, efortul propriu și 49% prin asistența internațională. În um, sectoarele vizate sunt agricultura, energia, domeniul forestier, utilizarea terenurilor. Pe lângă reducerea emisiilor, Indonezia ar putea avea o contribuție semnificativă la reducerea emisiilor globale. Stimate doamne, stimați domni, aș dori să vă împărtășesc din experiența Indoneziei în ceea ce privește migrația internă datorată schimbărilor climatice, cu o populație totală de 260 de milioane și cu condiții climatice care favorizează dezastrele naturale. Indonezia a văzut că în aceste schimbări uh, pot, poate exista și o oportunitate. Am constatat însă că 49% um, dintre familii migrează datorită gă, căutării unui loc de muncă. 17% pentru a studia. Însă principala problemă este că satele sunt mai mult afectate de schimbările climatice. În sectorul agricol, Efectele sunt mai mici uh, în orașe decât uh, la țară. Sectorul agricol din Indonezia a constituit mult timp uh, o sursă importantă de venit pentru gospodările locale. 70,4 milioane de tone de orez au fost produse în 2017, făcând din Indonezia țara cu cea mai mare producție din lume. Însă populația îmbătrânește și iar odată cu noile tehnologii, tinerii evită agricultura și caută ocupații mai moderne. Și acesta este unul dintre motivele migrației către orașe, pentru că orașele vin cu promisiunea mai multor visuri. Evident că în zonele rurale, principala activitate este agricultura, așa cum se statuează și într-un document al guvernului. Același document uh, reglementează și finanțarea satelor legislația ven, venind, având și menirea de a stimula dezvoltarea orașelor și a comunităților locale. În ceea ce privește funcțiunea parlamentară, aș dori să vă împărtășesc experiența din Indonezia. Noi încercăm să ținem contactul cu populația pentru a vedea în ce măsură efectele schimbărilor climatice afectează aceste zone. Regiunea din care provin eu este mult afectată de uh, alunecări de teren și în acest sens trebuie constituite rezerve pentru a interveni. Va trebui să vedem ce se poate îmbunătăți. Schimbările climatice deja afectează comunitățile din Indonezia. Recent a avut loc un tremur la Lombok. Însă trebuie să înțelegem pe baza celor întâmplate până acum, ce se poate întâmpla pe viitor pentru a asigura un nivel de viață bun pentru oamenii care trăiesc în Indonezia. În calitatea mea de copreședinte a acestei delegații din Parlamentul Indonezian, Apreciem realizările statelor din Uniunea Europeană în ceea ce privește cadrul creat pentru cadrul general pentru migrație care a fost agreat. Sperăm că acest lucru va spori cooperarea în domeniul migrației, punând accentul pe înțelegerea comună, responsabilitatea împărțișită și unitatea de scop în ceea ce privește migrația. Cred că migranții sunt uh, motorul cheie pentru economia Cu toate acestea, în pofida contribuției sociale și economice a migranților, Trebuie să ținem cont și de costurile și eforturile acestor oameni. Acestea sunt inevitabile. S-ar putea ajunge la urbanizare datorită acestor mișcări masive și dacă nu vor fi gestionate corespunzător aceste mișcări, s-ar putea să apară presiuni foarte mari asupra situației locuințelor, educației, furnizării de energie, apă și rețelele de transport. În conformitate cu un raport uh, ONU, 54% din populația indoneziei trăiesc în zone urbane. Până în 2025, 68% ar urma să trăiască în orașe. Vă dați seama, 68% din 260 de milioane de oameni? În plus, legea 27 pe 2007 a fost adoptată cu privire la gestiunea specială. Gestiunea specială trebuie să se bazeze pe sustenabilitate și pe principii. Agenda pentru dezvoltare sustenabilă a recunoscut pentru prima dată contribuția migrației la dezvoltarea durabilă. Obiectivul 10.7 din obiectivele de dezvoltare ale mileniului reglementează aceste aspecte, unde este vorba și de politici uh, bine planificate și gestionate în domeniul migrației. Septembrie anul trecut, pentru a doua oară, Indonezi... Parlamentul Indoneziei, adică în septembrie acest an, se corectează vorbitoarea, a găzduit o, o conferință la care au participat 48 de țări uh, este vorba de o conferință pe dezvoltare durabilă care a reluat angajamentele de la Bali. Yes. Și au fost uh, reîntărite obiectivele de dezvoltare a mileniului, importanța realizării acestora. SDGs roadmap. Since Dat fiind faptul că schimbările climatice afectează pe toată lumea, este nevoie de soluții cuprinzătoare prin crearea unor rețele de informații prin intermediul unui multilateralism eficient, un parteneriat echitabil între Europa și Asia, ar trebui să fie o inițiativă strategică pentru a aborda și căuta soluții la provocările globale datorate schimbărilor climatice. Parteneriatul se bazează pe principiul beneficiilor reciproce, înțelegerii reciproce și al respectului reciproc. Pentru a conchide. Prin intermediul acestui forum, noi, parlamentarii, avem o oportunitate excelentă, dar și o responsabilitate continuă de a controla guvernele noastre în privința acțiunilor pe care le întreprind în domeniul schimbărilor climatice. Este important să ne asigurăm că toate acțiunile și măsurile sunt eficiente pentru a crea un răspuns legislativ eficient față de schimbările climatice ca să fie uh, în coerență cu obiectivele naționale și cele ale acordului de la Paris. Mulțumim foarte mult! Nurhayati Ali. На самом деле... Vă mulțumesc foarte mult, doamna Segaf Nurhayati Ali. Ați vorbit despre un subiect foarte important, și anume da, ce se întâmplă în frontierele unei țări. Da, este foarte important nu doar pentru țările din Asia, ci și pentru cele din Europa. Pentru că am trăit același fenomen sau un fenomen similar și în uh, Rusia. Tinerii tind să părăsească zonele rurale căutându-și norocul la oraș. Tocmai de aceea este atât de important să dezvoltăm în Rusia toate tipurile de comunități, inclusiv cele rurale, astfel încât să dobândească infrastructurile sociale necesare pentru a oferi uh, posibilități celor tineri astfel încât aceștia să nu mai fie tentați să plece la oraș. Ați mai spus un lucru important și anume cât de important este acordul în privința climei de la Paris și respectarea acestuia. Se știe foarte bine care este poziția Statelor Unite pe marginea acestui acord. Retragerea lor a reprezentat o lovitură foarte grea în condițiile în care aproape 18% din emisiile mondiale din Statele Unite provin. Încă o dată vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Ivelina Vasileva, purtătoare de cuvânt a Comisiei Mediu și Apă din Adunarea Generală din Bulgaria. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, doamnelor președinte, vă mulțumesc pentru posibilitatea oferită de a participa la aceste discuții atât de interesante. În calitate de mm, președinte a Comisiei Mediu și Apă din Adunarea Generală din Bulgaria și având o experiență îndelungată în domeniul mediului, atât la nivel local, național cât și executiv, vă pot spune că lupta împotriva schimbărilor climatice este de o importanță crucială pentru că afectează schimbările climatice afectează toate aspectele vieții noastre și toate colțurile pământului. Deci, trebuie să facă obiectul atenției noastre astăzi și în fiecare zi. Schimbările climatice au deja loc. E vorba despre un fenomen global care a devenit o chestiune de interes național și de securitate națională. Chiar dacă majoritatea studiilor se concentrează pe țările insulare din Asia și Africa, acolo unde schimbările climatice se fac mai mult văzute, nu sunt uh, invulnerabile niciun, nu e invulnerabilă nicio națiune pe pământ, nicio țară. Dovadă uraganul care a pustit părți întregi din Statele Unite. Să vă spun câteva cuvinte despre politicile de mediu din țara mea, din Bulgaria. Prioritatea noastră principală este de a crea condiții uh, prietenoase pentru a ajunge la o creștere inteligentă, durabilă și sustenabilă, conform strategiei uh, Europa 2020 o astfel de creștere economică este uh, definită de obiectivul de dezvoltare durabilă a, a Agendei 2020. Ori una dintre acest, unul dintre aceste elemente este punerea în aplicare a unor uh, tehnologii uh, ecologice în producția industrială. În al doilea rând, vrem să punem la punct economia circulară și economia reciclării în țara mea. În al treilea rând, gestionarea rezervelor hidrice. Să încurajăm uh, investițiile în, în sisteme de gestionare a apei și uh, încurajăm crearea de locuri de muncă ecologice. O altă prioritate este de a lua măsuri de prevenire în ceea ce privește riscul de uh, inundații, de poluarea solului și apelor, și, în general, de contracararea efectelor schimbărilor climatice. Avem o strategie de adaptare națională 2030, precum și un plan uh, național care va fi um, aprobat în Consiliul de Miniștri până la finele anului. Avem o strategie națională pentru dezvoltarea gestionării apei și lucrăm din greu pe îndeplinirea obiectivelor din acordul de la Paris. Sub uh, prima președinție bulgară a Consiliului, în prima parte a acestui an, s-a pus accentul pe economia circulară, eficiența resurselor și limitarea efectelor negative la adresa mediului înconjurător, astfel ajungându-se la o creștere durabilă în Uniunea Europeană. Una dintre prioritățile noastre a fost de a crea condiții favorabile soluțiilor inovante din punct de vedere ecologic. E vorba practic despre niște dosare politice care au de-a face cu uh, economia circulară, frontierele și uh, combaterea deșeurilor marine. Este, nu poate fi negat faptul că schimbările climatice duc la uh, secete mai îndelungate și mai grave, urmate de uh, inundații. Ori toate acestea presupun uh, pagube materiale și victime umane. Creșterea schimbă, uh, temperaturilor a ajuns la adevărate uh, centuri ale secetei care au dus la uh, migrații masive. Vorba de erodarea uh, costieră, uh, pierderi de teren arabil și pășunat, toate lucrurile acestea ducând la uh, deplasarea populației și deci inevitabil la uh, valuri de migrație, așa zis și uh, refugiați climatici, care au fost um, sintagmă creată în anii 90 ai secolului trecut. Problema devine din ce în ce mai gravă. Între 2010 și 2011, 42 de milioane de persoane din Asia și Pacific au rămas fără un acoperiș deasupra capului din cauza creșterii nivelului apelor în ocean penuria de apă potabilă este unul dintre um, elementele principale care a dus la criza din Orientul Mijlociu și criza migranților din Europa. Conform Băncii Mondiale, există riscul ca până în 2050 mai mult de 130 de milioane de persoane din doar trei regiuni din Africa, Asia de Sud și America Latină să fie obligate să-și părăsească um, căminele în căutarea unor uh, locuri mai puțin vulnerabile în care să își facă viața. Iată, deci, revin, uh, devin realități aceste uh, fapte, iar uh, numărul migranților climatici va deveni mai numeros decât cei care fug de războiul din Siria, spre exemplu. Deci nu e vorba doar despre o chestiune legată de mediu. E vorba și despre securitatea națională și internațională. Catastrofele naturale extreme uh, dau mai mare amploare amenințărilor uh, de securitate. Concurența pentru accesul la resursele naturale poate duce la situații de conflict, la instabilitate politică și la migrație pe scară ridicată. Schimbările climatice provoacă șocuri directe asupra producției agricole și creșterea prețurilor, asta ducând la instabilitate socială, proteste și revolte. Forumul Economic Mondial ne spune că patru din cele cinci mari riscuri globale au de-a face cu schimbările climatice. Singurul cel de-al cincilea risc e, provine din, uh, este cel datorat um, armelor de distrugere în masă. Deci trebuie să se găsească neapărat soluții la aceste probleme. Suntem oare destul de concentrați și sensibili la legătura dintre schimbările climatice și migrație? Pentru că doar așa se pot lua măsuri la nivel național și global pentru a contracara această problemă. Suntem oare uh, pregătiți uh, să ne ridicăm și din punct de vedere financiar la uh, nivelul acestor provocări? Suntem gata să oferim uh, hrană, apă, adăpost, locuri de muncă migranților? Deocamdată, refugiații climatici nu au un statut juridic. A sosit momentul ca acesta să fie introdus, astfel încât aceștia să poată beneficia de aceeași protecție ca cei care fug de conflicte și de război. Nu trebuie să mm, trecem cu vederea faptul că mm, costurile acestor mm, catastrofe sunt distribuite în mod inechitabil. Țări precum Bangladeshul și Ciadul sunt, cele, sunt mult mai vulnerabile decât alte, altele și asta nu este corect până la urmă. Trebuie să respectăm angajamentele de la Paris și să facem ca creșterea temperaturilor să nu fie mai mare de 2 grade Celsius. Indiferent dacă migrația are loc în interiorul frontierele unor, unei țări sau uh, între mai multe țări, migrația trebuie să fie gestionată și gestionabilă. Așadar, trebuie să investim eforturi și resurse pentru prevenire să vedem care este probabilitatea migrației provocate de uh, schimbările climatice și să fim pregătiți. Cum să fim pregătiți pentru această, acest tip de migrație? Ei bine, trebuie să încurajăm punerea în aplicare a proiectelor și programelor și să sporim investițiile în uh, programele și măsurile de adaptare la schimbările climatice. E vorba despre proiecte de infrastructură, uh, care să uh, ducă la o protecție mai bună în fața catastrofelor, uh, incendii, uh, secetelor și inundațiilor. Finanțarea trebuie să fie pe măsură și, în fine, trebuie să clădim platforme pentru cooperarea transfrontalieră și internațională dacă lucrăm împreună, dacă investim cu trebu- cum trebuie și dacă țintim bine acțiunile pentru zonele vulnerabile, dacă scădem emisiile de, ca, uh, emisii de carbon, vom reuși să reducem cu sute de milioane numărul migranților din fața schimbărilor climatice. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumim uh, și noi. V-ați referit la un subiect foarte important și anume amenințările cu care suntem confruntați. Ați vorbit și de nevoia de cooperare transfrontalieră. Avem deja cooperare la acest nivel, de exemplu, între țările europene și asiatice în legătură cu aprovizionarea cu apă și securitatea aprovizionării cu apă. Dar această cooperare, sigur, trebuie extinsă pentru a atenua riscurile unor asemenea fenomene de migrație. Dragi colegi, cu asta am uh, încheiat etapa prezentărilor noastre din partea experților și invitaților și acum trecem la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Să vedem cine dorește să ia cuvântul. Vă rog. Vă rog să, să indicați dacă doriți să luați cuvântul. Vă rog. Bună, doamnă președintă, bună ziua, dragi colegi. Eu vin dintr-o țară care este dintre cele mai afectate de schimbările climatice și avem un, unul din cele mai mari numere de emigranți. Deci dați-mi voie să vorbesc despre experiența filipinelor. Deci dezastrele uh, costă cam 50 de miliarde de dolari pe an uh, în uh, Filipine, spune o agenție de specialitate. Și sigur că are un impact de 3-4% în, asupra PIB-ului nostru și s-ar putea ca economia filipinelor să trăiască să mai suporte încă 6,5% din PIB de pe urma pierderi anuale de pe urma dezastrelor meteorologice. În trecut, oamenii din Filipine au migrat uh, în alte părți ale globului din motive economice. Vorbim de aproximativ 10 milioane de migranți uh, spune Comisia pentru Diaspora Filipineză. Um, migrația din motive economice a contribuit singur la clădirea economiei uh, Filipinelor prin remitențe. În ultimii 10 de ani s-au făcut multe studii care au notat că Filipinele sunt o țară cu un, uh, un alt nivel de migrație, inclusiv la nivel intern. Principalul motiv al migrației interne în Filipine este sigur uh, cel economic, cu inegalitățile economice, migrație din zona rurală spre zona urbană, spre Manila, dar și alte zone metropolitane, contribuția agriculturii la economie a scăzut uh, în mod semnificativ din cauza schimbărilor climatice. Banca Mondială spune că cota agriculturii în uh, ocupare în uh, Filipine a scăzut de la 43% până la 27% între 1991 până în 2017 și contribuția sa la PIB-ul țării a scăzut de la 23% în 1990 uh, la 13,9% în 2010 și doar 9% în 2017. Sunt probe științifice că schimbările climatice se adaugă la problemele economice ale țării. S-a făcut un studiu, de exemplu, care ne spune că schimbările climatice afectează migrația în agricultură, creșterea temperaturii, taifunurile, sigur au un efect negativ asupra uh, recoltelor și cauzează încă și mai multă migrație din provinciile care depind de agricultură spre zonele uh, urbane ce măsură migrațiile interne și externe uh, sunt cauzate de schimbările uh, climatice și care este impactul lor economic încă rămâne de stabilit prin studii. Însă e un număr enorm de persoane afectate sau strămutate. Pentru că în, ultimele, în ultimii 20 de ani uh, s-au produs uh, multe dezastre și atunci multe catastrofe și atunci sigur că schimbările uh, climatice au accelerat migrația. Asta este evident pentru că cresc uh, locuitorii, ca să spunem așa, din sectorul informal din zonele urbane, adică mahalalele. Uh, uh, asta, a, asta putut vedea mai ales în ultimii 10 ani. Și probabil că viața acestora, pe lângă că deja este proastă, se va degrada și mai mult. Apoi mai este și problema stresului social, turbulențe politice la nivel urban în Filipine. Și trebuie spus și că impactul schimbărilor climatice asupra migrației se face simțit mai ales asupra sectoarelor vulnerabile, femei, copii mai ales. Majoritatea migranților uh, de sex feminin uh, ajunge să lucreze în uh, sectorul muncii la, la domiciliu, în gospodăriile din orașele filipineze, femei și copii cad victime traficului de persoane, uh, copiii muncesc la negru. E cumva ironic, din păcate. Am trimis femei în străinătate pentru a îngriji copiii altora, pe când propriilor copii au fost lăsați acasă, fără îngrijire. Vorbim despre trafic de ființe umane, de exploatare sexuală a femeilor, dar cred că trebuie să adăugăm la asta și costul social al migrației. Cum vedem că e un număr din ce în ce mai mare de familii disfuncționale, din păcate, din cauza migrației femeilor, majoritatea cărora sunt mame. Mame care uh, acum îngrijesc gospodările altor familii, copii altor mame pe când copiii lor au fost lăsați acasă fără îngrijirea mamelor. De aceea avem și probleme cu drogurile în țară. Și cred că este și una din problemele care ar trebui să ne preocupe în acest for. Deci costurile sociale ale migrațiilor. Migrația feminină mai ales ce privește politica, Filipinele au adoptat legi care să soluționeze problemele legate de schimbările climatice. De exemplu, avem uh, legea schimbărilor climatice prin care s-a creat o comisie pentru schimbările climatice care a elaborat legi. Avem și un plan de acțiune mm, cu măsuri pe termen mediu și termen lung, cu șapte zone tematice, securitate alimentară, apă, Uh, ecologie, stabilitatea mediului, securitate umană, mm, industrie ecologice și servicii, uh, energie uh, durabilă, dezvoltare durabilă, turism. Congresul Filipinelor prioritizează o lege prin care să se înființeze Departamentul de Rezistență la Catastrofe Naturale, o legislație importantă ca să avem o mai bună capacitate pentru a atenua impactul imediat al schimbărilor climatice, inclusiv migrația. Doamnă președintă, stimați colegi, în numele Filipinelor, fac apel la comunitatea internațională ca să-și intensifice eforturile colective pentru a atenua impactul schimbărilor climatice asupra migrației. Filipinele își reiterează angajamentul de a coopera cu comunitatea internațională ca să creăm un cadru normativ pentru a consolida rezistența, capacitatea de rezistență a oamenilor și să reducem impactul schimbărilor climatice asupra dezvoltării. Mulțumesc pentru atenție și vă rog să mă scuzați pentru că am, am consumat mult uh, din timpul dumneavoastră, dar vreau să poate am și, o, a, să am și o reacție din partea experților noștri cu acest, în legătură cu acest nou fenomen al familiilor despărțite din cauza migrației, mamele care își lasă în urmă familiile. Sper că putem vorbi și despre fenomenul ăsta. Mulțumesc! Maybe we can, um, sorry, interrupt the applause. Maybe we can come... Mulțumesc. Poate, spune președinta, ne întoarcem la final asupra acestor întrebări, să grupăm mai multe întrebări sau intervenții. Văd un coleg din Bangladesh. Come in. Thank you, Madam Thank you. Chair. Actually, the more we talk, the more grim the picture gets. Mulțumesc, doamnă președintă. Iată, pe măsură ce vorbim noi acum, situația se înrăutățește, temperatura crește. Sunt rapoarte care spun asta. Am auzit uh, de la uh, doamna Nur Hayati Ali despre efectele negative, uh, apoi uh, <laughs> doamna Vasileva la fel ne-a vorbit despre lucrurile acestea, dar până la urmă întrebarea e cum interacționăm, cum facem lucrurile să se schimbe. În acest moment mai ales în situația în care SUA s-a retras, s-au retras din uh, acordul uh, de la Paris uh, privitor la schimbările climatice. Din păcate, vedem că țara care răspunde pentru o mare cotă din emisiile de dioxid de carbon nu vrea să mai facă nimic. Când ei vorbesc despre echitate, ați apărat propriul interes, iată, vedem lucrurile astea care ni se spun din SUA, dacă când e vorba de a acționa, iată, ei se retrag. Nu știu cum vom putea rezista, dar cred că nici nu știu cum să mă exprim. Se vorbea despre satul global, nu? Despre Națiunile Unite. Vorbim de solidaritate, dar până la urmă, dacă nu facem nimic, atunci unde e satul ăsta global? Unde e fra- fraternitatea? Unde e uh, formul global? Că nu se face nimic. Bangladesh astăzi împreună cu Filipinele și alte regiuni, iată prietenii noștri din Filipine care au vorbit adineauri, Indonezia la fel, am auzit și uh, alte de cuvânt, la fel și Bangladeshul este afectat direct de schimbările climatice. Noi nu suntem o insulă, dar avem o deltă și cu fiecare metru cu care cresc apele, știți cât vom pierde? Probabil că dacă prognozele creșterii nivelului mării sunt corecte, atunci vom pierde mai mult de o treime din teritoriul nostru. Și atunci populația de acolo unde va merge? Avem uh, 117 milioane de locuitori, unde vor merge oamenii ăștia? Trebuie să ne gândim la lucrurile astea. E vorba de mai mult decât atenuare. Trebuie să vorbim despre adaptare. Oricum banii aceștia vor fi cheltuiți. Și atunci, cred că ar trebui să punem accentul mai degrabă pe adaptare, nu pe atenuare. Că atenuarea va continua, dar adaptarea e nevoie de adaptare pentru că deja s-au pierdut lucruri care trebuie uh, recuperate, dar ce se va întâmpla pe viitor? Deci trebuie să ținem cont de toate astea când uh, e să ne gândim la uh, ce sugestii să facem, cum să acționăm și în ce privește aceste sugestii, eu cred că ar trebui să facem sugestii clare și puternice cu formulări clare și concise către liderii noștri. Oricare ar fi concluzia sau declarația la care vom ajunge, nu trebuie să fie vorba de atenuare. Nu. Și chiar dacă formularea va fi mai severă, nu trebuie să ne gândim la a face pe plac cuiva sau al cuiva. Nu trebuie să spunem adevărul. Asta trebuie să facem. Și declarația finală trebuie să se refere și la uh, migrațiile interne, la cei strămutați uh, intern, uh, la migrația forțată, la migrația economică, cum am auzit în cazul Filipinelor. Bine, toate acestea sunt fenomene de migrație economică, plus migrațiile din motive de schimbări climatice. Și în, în, în cazul Indoneziei putem vorbi mai mult de migrație economică. Bangladeshul nu se confruntă doar cu migrația internă, care e destul de limitată, nu prea avem migrație economică, însă acum ne confruntăm cu un fenomen de uh, populație strămutată la nivel intern, pe scară largă, din cauza schimbărilor climatice. Plus că vorbim de 1,2 milioane de Rohingya care sunt uh, refugiați în Bangladesh. Asta este migrație forțată, nu este economică, nici climatică. Uh, și trebuie să ne ocupăm și de asta în uh, perspectiva generală, dacă vrem să vedem lucrurile corect, că dacă vrem să ne ajustăm doar ca să convine unul sau altuia, uh, nu ar fi o gândire pe termen lung. Adaptarea trebuie să fie uh, nucleul ca să putem face în față provocărilor. În ziua de astăzi, atunci când în orice perioadă a anului putem fi afectați negativ, că nu e nevoie de adaptare din cauza schimbărilor uh, uh, climatice, e nevoie de adaptare. În fine, nu vreau să vă mai răpesc din timp, dar a sugera că adaptarea este uh, uh, cea care trebuie să primeze și formulări clare și, și severe, tare, acolo unde este cazul. Mulțumesc! Спасибо большое. Я думаю, что работать над общим документом. Mulțumesc foarte mult. Cred că vom lucra cu toții împreună la acest document final și vom încerca să integrăm toate aceste solicitări. Reprezentantul Cambodgiei acum, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați dat cuvântul. Cuvântul înainte de a începe intervenția, aș dori să mă le mulțumesc uh, președintei și celorlalți membri ai panelului. Schimbările climatice sunt o provocare globală. Toată lumea trebuie să colaboreze pentru a reduce efectele schimbărilor climatice. Știți poate că Deci schimbările climatice se produc uh, datorită emisiilor de dioxid de carbon, care la rândul lor uh, sunt produse 60% din acestea în 25% din statele uh, dezvoltate, de fapt. Și acest lucru nu este echitabil pentru populațiile sărace care se luptă cu catastrofele naturale. Toată lumea trebuie să acționeze acum, nu doar țările sărace, țările meditele mm, dezvoltate, toată lumea împreună trebuie să acționeze acum pentru binele generației noastre mai ales a generației viitoare, pentru că dacă nu facem acest lucru, generația viitoare va fi afectată. Cambodgia este afectată de climă, cu ploile sezoniere, multe inundații. Este în același timp o țară agricolă. Cultivăm orezul În orice caz, în condițiile actuale, este, cultivarea a devenit mult mai dificilă. De aceea trebuie să facem tot posibilul pentru a reduce schimbările climatice pentru generația viitoare. Trebuie să punem presiune asupra țărilor dezvoltate pentru a adera la acordul de la Paris. Pentru ca toată lumea să pună umărul la această colaborare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și pentru faptul că v-ați oferit să fiți uh, raportorul nostru. Și poate și alții au idei cu privire la modul în care am putea încerca să punem presiuni. Urmează colegul nostru din India. Mulțumesc, doamnă președinte, distinși deletați. On climate change as early as 1990s introduced the mobile Noi acordul a introdus uh, 91 acest termen de schimbări climatice. De atunci, degradarea mediului a făcut ca dislocările sunt datorate acestor um, schimbări uh, climatice. Însă um, acești oameni trebuie să își părăsească practic uh, locurile de baștină din aceste condiții. La nivel internațional se lucrează pentru a acoperi toate aspectele migrației. În timpul ultimelor consultări, micile state consulare au făcut presiuni pentru recunoașterea responsabililor principali. Migrația, care deseori este definită ca o activitate economică voluntară, care se bazează pe, bazează pe mobilitate, bunuri, capitaluri, servicii, comercianți și așa mai departe. În cursul acestor consultări la nivelul ONU s-a spus că o serie întreagă de dezastre naturale trebuie, disti- trebuie făcută distinție între acestea și schimbările climatice în general un dezastru natural și refugiații rezultanți uh, nu sunt același lucru, deși apoi ulterior se tratează la fel. Mi se pare o definiție clară în acest sens. Vorbim aici de formulările din Pactul Global cu privire la migrație. Nu există un consens legal sau o definiție uh, clară a migrației climatice până acum. Nu s-a folosit în uh, Pactul Global pe migrație. Elaborarea deci acest pact încă nu a fost adoptat. India se opune acestei legături între migrație și schimbări climatice fără să existe mai multe uh, date clare clare. Mulțumesc foarte mult, Jane. So, could I just clarify that, that last bit? Vroiam să clarific uh, încă o dată ce ați spus uh, legat de poziția Indiei vis a -vis de acest pact global. sorry, sorry, sorry, sorry. In principle, India opposes the interlinkage. India se opune aceste legături între migrație și schimbări climatice fără date suplimentare clare. Thank you very much. That, that, that helps. I, I'd misheard, I think. Okay, sorry. Președinta, am vrut doar să fiu sigură. Mulțumesc. Acum reprezentantul Croației, vă rog. Mulțumesc. Numele meu este Iosco Clisovici și sunt vicepremier al Comisiei pentru afaceri externe din Parlamentul Croației. Și intervenția mea va veni mai mult din perspectiva afacerilor externe. Aș dori să mă refer la câteva dintre afirmațiile pe care le-am auzit astăzi în plenară, dar și în cursul acestei reuniuni. Una dintre afirmațiile din această dimineață a fost că climatul este un patrimoniu comun al omenirii. Și sunt de acord. Trebuie tratat ca atare. Și așa cum a spus colegul nostru din Bangladesh, la ce folosește o astfel de frază dacă nu acționăm, dacă nu protejăm climatul în conformitate cu nevoile oamenilor? Dacă nu are o valoare, atunci nu înseamnă nimic. Ca indivizi, ca state, ca parlamentari, trebuie să facem tot posibilul să facem presiune asupra celor care ne întinează clima, indiferent de cine este vorba, pentru că e vorba de patrimoniul comun al omenirii. Apoi, altă afirmație care s-a făcut este că schimbările climatice afectează dezvoltarea economică, socială, scena politică și structura societăților noastre. Are un impact negativ asupra securității. Și de asemenea este o provocare pentru ordinea politică internațională. Și și acest lucru este adevărat. În opinia mea, securitatea noastră depinde de nivelul de securitate al oamenilor și în secolul 21 nimeni nu poate să obțină securitatea în izolare. Deci să nu așteptăm impactul și consecințele diferitelor amenințări la adresa securității, ci trebuie să facem ceva cu mult înainte pentru a preveni. Nu aș vrea să fiu în aceeași situație ca în 2015, când am fost vicepremier în guvernul din Croația și am fost confruntați cu un val imens de emigranți care veneau din Orientul Mijlociu, oameni care uh, fugeau de ororile războiului. Oamenii noștri nu au vrut să ridice garduri, să trimită armata la graniță, ci au dorit să trateze emigranții ca oameni, ca ființe umane în conformitate cu legislația internațională, lucru ceea ce nu s-a înțeles de către unii din vecinii noștri. Însă trebuie acționat pentru a preveni cauzele migrației. Și în opinia mea există un principiu. Oamenii nu reacționează la amenințări pe termen lung, ci doar la amenințări iminente. Odată ce uraganul trece de orașul uh, sau regiunea ta, uh, abia atunci uh, ești determinat să acționezi. La fel ca și în cazul unui, unei tornade sau unui tsunami. Însă dacă spui peste 10 ani vom avea probleme majore dacă nu oprim schimbările climatice, asta nu determină niciun fel de acțiune din partea nimănui. Deci oamenii doresc să acționeze doar în fața unor amenințări iminente. Cred că noi, parlamentarii, avem o răspundere în a face campanii de conștientizare cu privire la amenințările pe termen lung. Nu ne pasă celor din această sală, dar nu este suficient și ar trebui să asigurăm cooperarea dintre statele noastre, pentru că nimeni nu poate aborda aceste chestiuni de unul singur. Ce ar trebui să facem noi este presiune asupra guvernelor noastre pentru a genera voință politică și un angajament general pentru abordarea schimbărilor climatice. Și o chestiune care se leagă în acest sens Doamna președinte spunea că un motor principal al migrației de natură economică este economia, de fapt. E adevărat, poate astăzi, dar uh, în viitor schimbările climatice uh, vor fi o cauza principală. Cred că serviciile de informații austriece au estimat că în următorii 15 ani vom avea parte de un plus de 15 milioane de migranți în Uniunea Europeană datorită schimbărilor climatice, nu datorită unor uh, conflicte sau războaie. Imaginați-vă Uniunea Europeană care nu e în stare să gestioneze un milion de emigranți acum uh, se va descurca cu 15 care vin din Africa. Nimeni n-a făcut vreo estimare cu privire la numărul celor care pot veni din Asia. Or, uh, system. Um, so that's why... De aceea trebuie să acordăm mai multă atenție acestor chestiuni. Și dacă suntem dispuși să ne trimitem navetele spațiale uh, Uh, pe alte planete pentru a vedea dacă există condiții de viață, atunci cred că ar trebui să investim în aceeași manieră și pe planeta Pământ. Astfel putem implementa toate proiectele și sugestiile și să asigurăm și suficienți bani. Pe mine m-ar interesa să aflu dacă există cifre noi câți oameni uh, vor porni la drum în următorii ani datorită schimbărilor climatice. Există estimări în acest sens? Mulțumesc! Thank you. And um, you're, you're right. Vă mulțumesc. Da, aveți întru totul dreptate. E clar că nu suntem pregătiți pentru ce ne rezervă viitorul, din păcate. Bun, asta am spus nu în calitate de președinte al acestui uh, grup. Bun, mai departe trecem. M-ar interesa foarte mult să aflu mai multe de la dumneavoastră. Spre exemplu, în privința conștientizării, cum credeți că se poate face acest lucru? Noi, la Parlamentul European, uh, scriem niște rezoluții minunate, dar apoi schimbăm subiectul și tot ce s-a spus frumos despre eficiența folosirii resurselor, obiectivele de dezvoltare durabilă și așa mai departe, dispar deodată când se mută lucrurile de la o comisie la alta. Dar, mă rog, așa funcționează lucrurile în Parlamentul European. Eu nu cred că declarațiile și rezoluțiile sunt de ajuns. Nu cred că doar miniștrii de mediu ar trebui să fie destinatarii acestor documente. Nu, noi, parlamentarii, trebuie să includem aceste subiecte în dezbaterile noastre politice de acasă, din circumscripțiile noastre. Și asta zi de zi. Trebuie să înscriem pe, pe agenda politică a noastră de acasă. Și ușor nu e. Da, cred că nu problema e, problema nu e doar în Croația. Dragi colegi, mă numesc Uwe Tralevic din partea Parlamentului Norvegian. În 2015 am trecut printr-una dintre cele mai grave uh, crize de migrație de la cel de-al doilea război mondial încoace. Iar oamenii au fugit uh, mai ales din uh, conflictul din, din cauza conflictului din Siria și țările din jur. În 2015 Uh, Agenția pentru Refugiați ONU estimează până în 2050 că până la 250 de milioane de persoane vor fi deplasate și asta nu din cauza conflictului, ci din cauza uh, chestiunilor legate de schimbările climatice, creșterea nivelului mărilor, inundații, foamete, uragane, deșertificare și așa mai departe. E clar, soluția nu este să închidem ochii și să ne prefacem că nu se întâmplă nimic și să ne închidem frontierele. Acestea sunt soluții temporare și nu vor funcționa pe termen lung. Noi încurajăm o, toate țările să pună în aplicare dreptul internațional și să apere obligațiile de a îi proteja pe refugiați și de a proteja drepturile omului. În același timp, guvernul norvegian va contribui în mod activ la toate aceste procese, atât în UE cât și la nivelul Națiunilor Unite, pentru crearea unei uh, migrații mai bine reglementate. Trebuie să atacăm uh, uh, cauzele inițiale ale acestei probleme. Nimeni nu trebuie să tre- plece de acasă pentru că în casa sa nivelul de trai este pur și simplu de netrăit. Uh, mă bucur să vă pot spune că premierul norvegian, doamna Erna Zolberg, uh, se află la cârma unui grup de persoane eminente care îl asistă pe secretarul general, general al ONU în campania sa de îndeplinire a obiectivelor de dezvoltare durabilă. În regiunea Sahelului, uh, guvernul norvegian sugerează să uh, există mai degrabă o abordare, o abordare generală, nu una simplistă, o abordare generală a dezvoltării. De asemenea, trebuie să sprijinim guvernanța stabilă și buna guvernanță, sistemele uh, fiscale și instituțiile democratice. Astfel se va putea contribui la creșterea durabilă și la societăți bune pentru toți oamenii din toate regiunile. Și v-aș mai atrage atenția asupra unui, unui element uh, prioritar pentru noi, uh, norvegenii, și pentru politica noastră externă, oceanul. Oceanul uh, uh, poate face ca din cauza inundațiilor, ridică, creșterii nivelului mărilor, tif, taifunurilor și uraganelor să transforme largi porțiuni de uscat în zone în care viața pur și simplu nu este posibilă. Dar, pe de altă parte, oceanul este o sursă de hrană nemaipomenită și de energie regenerabilă. Trebuie să găsim un echilibru între aceste probleme și soluțiile lor și toate acestea trebuie să facă sub umbrela cooperării și dialogului internațional. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Da, nu pot decât să sprijin cele spuse de dumneavoastră. Și anume, trebuie să avem o abordare integrată și să lucrăm pe chestiunile legate de conturarea politicilor astfel încât să ne putem folosi de toate cadrele și resursele existente la nivelul Națiunilor Unite pentru a rezolva problema migrației. Nu văd să mai fie și alte înscrieri la cuvânt. Mai sunt întrebări din partea participanților? Sigur. Aveți cuvântul. Din Slovenia sunt. Vă mulțumesc. Mă numesc Franz Cech Uh, europarlamentar din Slovenia și președinte al Comisiei Sănătate Publică. Sunt de acord cu colegul Ioșca. Noi am avut o, un litigiu lung între Croația și Slovenia, de altfel. Uh, am fost o întâlnire la Tirana ieri, foarte, foarte bună, care viza traficul de ființe umane și slavia, sclavia modernă. Mm, mă rog, mm, probabil că nu voi fi la fel de vorbăreț ca de obicei, am obosit probabil după atât de multe lucrări astăzi, dar cred că trebuie să înțelegem geografia într-o nouă cheie acum. Vă aduceți aminte câte continente sunt uh, și asta în funcție de Europa, nu? Uh, de fapt, nu sunt cinci, ci două continente, America și uh, Afroasia, că Europa e o părticică foarte mică. Cred că trebuie să regândim atât poziția noastră cât și înțelegerea lumii. Țările cu uh, delte se confruntă cu probleme comune din anii 70 încoace, de la clubul de la Roma, de fapt, uh, lucrurile s-au schimbat, iar acordul de la Paris nu schimbă, nu rezolvă problema. Parisul e așa, un mic respiro. Pentru mine, poate că mă repet, dar problema principală este cea legată de economia politică și care sunt limitele creșterii economice, care este viața, dacă există viață după creșterea economică. Mm, am citit acum vreo 10 ani uh, un document pe securitatea cibernetică și în care se spunea despre o doamnă filipineză care a participat la o înmormântare de familie pe internet, prin webcam. Clar trebuie să discutăm ceea ce tot spun eu aici de ani și ani de zile. Nu doamna președinte atrage atenția asupra faptului că microfonul vorbitorului emite un uh, sunet extrem de neplăcut care îngreunează într-adevăr foarte mult uh, viața și activitatea interpreților. Din fericire, vorbitorul schimbă microfonul. În încheiere, practic, repet același lucru. Trebuie să luăm în calcul economia globală. E o vorba de o serie de sectoare care se bazează pe traficul de persoane, mm, pe traficul de carne vie la urma urmei și pe sclavia modernă. Putem să vorbim și despre mișcarea MeToo până la urmă, nu-i așa? Mă scuzați, am o deformare profesională, sunt profesor. E clar că trebuie să ne ocupăm de toate aceste lucruri. Eu, la vârsta mea, m-am săturat de cuvintele sfărăitoare, acele buzzwords. Trebuie odată să ne apucăm să și facem ceva. Noi cu atât mai mult, noi politicieni. Спасибо. Я с вами согласна. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt întru totul de acord. Nu avem nevoie de cuvinte sfărăitoare. Poate e prea devreme să vorbim acum despre refugiații uh, climaterici. Nu, cred că acum trebuie să compilăm informațiile și să înțelegem realmente dacă uh, acest uh, element legat de climă chiar are o pondere atât de importantă în migrație. Bun, mai sunt și alte intervenții sau contribuții la această dezbatere sau întrebări? Cred că mai erau câteva întrebări. Uh, mă... Uh, colegul din Filipine a întrebat în privința soluțiilor și informațiilor legate de femeile care au, își părăsesc căminul și familiile și uh, emigrează, precum și încă o întrebare în privința uh, unor cifre recente sau mm, în privința mișcărilor de populație sau prognoze în privința mișcărilor de populație mm, provocate de climă despre familie, cine ar vrea să răspundă? Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare, o întrebare atât de importantă de altfel. Am vorbit mult despre migrație, dar nu s-a vorbit prea mult de, despre costurile sociale ale migrației și cu atât mai mult în țări precum Filipine sau Sri Lanka, unde, precum bine se știe, migrația feminină este una de foarte mare amploare. Este așadar cu atât mai important da, mă scuzați, uitați să-mi scot casca și mă auzeam vorbind în italiană. Tocmai de aceea este importantă perspectiva de gen și în această chestiune a migrației și schimbărilor climatice. E clar, și aceste elemente trebuie adăugate atât la discuție cât și la uh, studii. Statisticile de gen sunt foarte importante. Astfel de date nu există deocamdată și sunt atât de necesare. Avem nevoie de analize de gen, evaluări de impact de gen, consultări cu toate părțile implicate. Trebuie să identificăm clar metoda de a lucra pe marginea acestui, acestei chestiuni atât de importante. Cred că trebuie să îmbunătățim și tot ce înseamnă studiu pe marginea costurilor sociale ale migrației, cu atât mai mult în țările mai sărace precum Filipine. Trebuie să înțelegem schimbările la nivelul societății uh, provocate de uh, plecarea femeilor. Dacă îmi permiteți, aș răspunde și um, întrebării din partea eurodeputatului din Slovenia. Se știe că schimbările climatice uh, dau apa la moara traficului de carne vie și mai ales al femeilor. Acest fenomen, din păcate, nu poate fi monitorizat din lipsa datelor. Cred că ce pot face politicienii cel mai bine este să vizeze aceste uh, elemente și anume să ceară date agregate în privința monitorizării migrației femeilor. Vă mulțumesc! Are cineva informații în privința uh, celor mai recente cifre? Vă mulțumesc. Da, cred că am spus în uh, intervenția mea uh, cifrele ONU. E vorba de cam 19 milioane de persoane deplasate în intern din 2016 până acum. Și Banca Mondială, așa cum uh, spunea doamna președinte, în 2018, în raportul său, a spus că schimbările climatice va schimba va transforma 430 de milioane de persoane în refugiați uh, uh, din fața schimbărilor climaterice. Deci na, s-a ratificat uh, acordul de la Paris, s-au luat angajamente. Noi am cerut guvernului, guvernelor noastre, de fapt, să se îndrepte către atingerea acestor uh, angajamente luate la Paris. E într-adevăr foarte important. Da, ne putem folosi și de Serviciul de Cercetare și de Studiu al Parlamentului European să vedem ce cifre există. Da, de ce nu? Ar fi posibil. Poate prin uh, intermediul Comisiei de Libertăți Civile am putea face acest lucru. Comisia, nu mi-aduc aminte exact când, Comisia Libe a comandat un uh, studiu foarte amănunțit pe problema migrației, cred că acum vreo 2 ani. Uh, s-ar putea să mai existe și alte studii la nivel european pe această chestiune, dar vă spun sincer că nu sunt la curent cu acestea. Chiar nu le știu pe toate pe lumea asta. Mai aveți alte observații sau întrebări? Vai de mine, s-ar putea să terminăm de mai devreme decât uh, stabilisem inițial. Da. Я бы хотела поблагодарить э, докладчиков. Э, на самом Permiteți-mi să mulțumesc э, experților și oratorilor noștri de astăzi pentru faptul că ne-au împărtășit din cunoștințele dumnealor. Doamna Lambert și profesoarele prezente au uh, cerut un uh, plus de um, studiu în uh, ceea ce privește migrația și schimbările climatice. Știm că este vorba despre o chestiune extrem de importantă și urgentă. Națiunile noastre au mult de suferit, deja, dar comunitatea experților la nivel internațional confirmă faptul că Trebuie să întreprindem fără întârziere acțiuni pentru promovarea dezvoltării economice în țările cele mai grav afectate, pentru că aceste țări să poată face fenomenului de uh, deplasare în intern ne declarăm solidari cu India și cu cele spuse de Parlamentul norvegian da, trebuie să avem o înțelegere globală asupra acestei chestiuni. E clar că avem nevoie de mai multe date, mai multe informații, cifre, studii, pentru a înțelege adevăratele cauze care îi împing pe oameni afară din uh, casele și societățile lor. E clar că o să vedem dacă schimbările climatice chiar sunt de vină sau nu. Vă mulțumesc, dar cred că trebuie să ne gândim foarte bine și la pregătire. Să vedem dacă ar putea intra aceast, acest capitol în pactul pe migrație. Uh, următoarea conferință a părților uh, va fi, la următoarea conferință a părților va fi creat un, va fi creat un task force. Doamna Ali va face parte din uh, acest task force Mai avem timp, așa că, bineînțeles, voi da cuvântul doamnei Nurhayati. Da, vă mulțumesc. Din câte am înțeles, vreți să ajungem la o concluzie a lucrărilor de astăzi. E da, trebuie să fie ceva tangibil. Așa cum spunea și colegul din Croația, nu putem aștepta, asta cu mâinile în sân și aștepta să vedem ce se întâmplă. Nu, problema există deja. Trebuie să facem ceva încă de acum. Nu putem să mai așteptăm. Sau, deci date există. Concluzia nu, acestor lucrări de astăzi nu trebuie să fie uh, Haideți să așteptăm noi informații, date și studiu de la știu eu unde, ONU, Banca Mondială sau mai știu unde. Nu cred că așa trebuie să facem. Nu rezolvăm nimic dacă spunem uh, așteptăm studii mai aprofundate, informații mai extinse și așa mai departe. Uh, atât Parlamentul European cât și cele naționale trebuie să facă ceva. Adunarea interparlamentară va avea întrunirea peste 2 ani. Trebuie să lansăm lucrurile de acum. Indonezia, Filipinele, țara mea sunt deja afectate de efectele schimbărilor climatice. Multilateralismul și cooperarea trebuie să existe încă de acum, nu trebuie să așteptăm uh, următoarea întrunire de peste 2 ani ca să pornim într-adevăr la drum. Da, s-a căzut de acord în privința rezoluției în uh, comisia de redactare azi dimineață. Mm, mm. va fi citită în plenară de altfel precum și la summitul ASEAN. Într-adevăr, trebuie să mm, legăm lucrurile între ele și cu pactul global și cu um, toate finanțările internaționale din partea băncii mondiale sau din alte surse. Într-adevăr, trebuie ca toate aceste elemente să fie, să convergă. Pentru că, da, aveți dreptate. Doi ani este un mm, termen foarte, foarte lung. Când mă deplasez în Asia de Sud-Est, în toate cele șase țări pe care le-am vizitat, inclusiv Bangladesh și Maldive, uh, plus Nepal și Bhutan, oamenii mi-au spus același lucru. Aici este cel de-al treilea pol al Pământului. Un miliard de persoane uh, depind de apa care se scurge din Himalaya. Dacă nu avem grijă de aceste ape, dacă nu lucrăm uh, pe, dacă nu ne ocupăm de adaptare, atunci presiunea cu care se va confrunta o populație uriașă va fi enormă. În vara aceasta, temperaturile înregistrate atât în sudul Europei cât și în uh, Anglia au fost foarte mari. Niciodată n-aș fi crezut că o să trăiesc 35 de grade Celsius la Londra. Nu, la Londra trebuie să plouă, nu trebuie să transpiri. Iar uh, și aceste țări au avut de suferit, ori sunt uh, țări cu uh, resurse însemnate. Gândiți-vă ce înseamnă această presiune pentru uh, țările fără resurse suficiente. E clar că trebuie să facem aceste, acest mesaj foarte, foarte bine auzit. Noi la Parlamentul European, în, în plenară, avem dreptul la un minut de intervenție, așa că atunci când suntem lăsați de capul nostru, nu mai lăsăm microfonul. Vă reamintesc că avem în sala aceasta și un dineu sub formă de bufet pentru eurodeputați și pentru delegații naționali. la Casa Istoriei uh, Europene, începând cu orele 18. Acum, eu cred că noi am terminat la timp, ceea ce nu e rău, deci mai avem o oră la dispoziție și avem uh, ghizi, să spun așa, care ne vor însoți pe toți în plimbarea pe jos până la Muzeul uh, Istoriei Europene. Și mulțumesc anticipat raportorului de mâine. Mulțumesc!